Chers colegi, nous allons commencer. Stimați, stimați colegi, haideți să începem ședința din această după masă. Vă rog să luați loc. Mulțumesc. Am să încep prin a-i da cuvântul domnei Teo Caus, care are o comunicare de făcut. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Este ultima dată când sunt aici. Am fost transferat la Comisia pentru Relații Internaționale. Nu o să mai fiu cu dumneavoastră. A fost o perioadă remarcabilă și deosebit de productivă din activitatea mea de parlamentar. Sper să vă fiu alături în următoarea legislatură, dacă reușesc să fiu realeasă. O să vă stau la dispoziție întotdeauna și o să continui să mă ocup de aceste chestiuni de care am ocupat împreună aici. Domnul Pițiliz o să mă locuiască aici. Este un nou membru al Parlamentului, reprezintă Ciprul și vine să înlocuiască pe domnul Casulidis și sper că o să fie mai bun decât am fost eu până acum. Vă mulțumesc! Și dau acum cuvântul domnului Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu m-am consultat cu grupul meu, însă aș, aș dori să-i spun colegei noastre, stimată doamnă doctor, o să vă regretăm foarte, foarte mult. Cooperarea cu membrii tuturor grupurilor a fost remarcabilă. Modul în care ați apărat principiile noastre, modul în care ați apărat drepturile femeilor și drepturile omului și drepturile unor minorități adesea disprețuite o să-mi rămână veșnic în amintire. Ne-ați fost un companion de nădejde și n-am să voi niciodată ca politician și ca apărătoare a drepturilor omului. Vă mulțumim! Alors nous vous souhaitons beaucoup de, de courage. Vă dorim succes în noua funcție, dar și domnul Mitchell dorește să ia cuvântul. Domnul președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc colegii noastre pentru cele pe care le-a făcut aici. Am muncit din greu alături de noi, a fost un coleg pe care te-ai putut bizui, acum iată devine liderul delegației. Îi dorim succes și știm că și de acolo o să ne sprijine. Doresc să-i mulțumesc pentru toate cele făcute la DV. Nu știu dacă domnul Pețelides își dă seama dar datoria membrului cipriot este să ne invită în Cipru două săptămâni în august. Dorăm toate cele bune colegei noastre. Ea va lucra la relații internaționale și a fost o plăcere să o avem alături de noi. Și eu vreau să-i mulțumesc colegei noastre care ne-a susținut pe rapoarte importante. Sigur, pleacă, dar nu e departe. Să nu uităm, sunt destule locuri libere în sală, va găsi totdeauna un scaun. Și eu aș dori să omagiez pe colega noastră Eleni, În câteva rânduri am participat împreună la misiuni umanitare, una ne-a apropiat deosebit de mult, era să-și piardă viața atunci, însă în ciuda acestui lucru ea continuat, a mers înainte, este pentru mine o mare doamnă și sunt copleșită de emoție. Vă mulțumesc! Catherine Grace. Catherine Grace uh, și eu uh, trebuie să mă alătur acestor mesaje de rămas bun și acestor elogii. Eu am, am descoperit uh, ultima întâlnire de la Strasburg într-un moment dramatic, când te-am văzut cum te-ai repezit la tribună pentru a-l ajuta pe președintele de ședință care se prăbușise la pământ și uite, după atâta vreme, nici măcar nu știam că ești medic de profesie. Acum am aflat acest lucru. Succes, succes și pe viitor în cariera ta politică. Domnul Deva. I, I too would like to say how much I'm going to miss. Și eu doresc să vă regret uh, foarte mult plecarea colegei noastre, o persoană generoasă, bună, Îți mulțumim pentru toate cele pe care făcut alături de noi și sigur că o să ne mai vedem și pe viitor. Avec tout cela, Eleni, vous êtes bien parti pour nouvelle fonction. Iată un bun prim pas spre viitoarea funcție, stimată colegă. Trecem acum însă la vot, primul vot. Mai întâi, nu, facem un test pentru votul electronic, îmi spune secretariatul. Are toată lumea cartela de vot. Domnul Cashman nu are cartela de vot. Haideți să încercăm. Votul este deschis. Lipsesc două voturi. A, unul era al meu spune doamna președinte. Mai lipsește doar unul, domnul Cashman, așa că e bine. Funcționează? 24 de cartele. Închidem votul. Votăm modificarea acordului la Cotonou în 23 iunie 2000. Nu sunt amendamente. Votăm raportul. Votul este deschis. Se adoptă Acum închidem votul. 24 de voturi pentru unanimitate. Acum o să votăm acordul de parteneriat economic cu Africa Centrală, raportul Iudiț Argentini, votăm amendamentele. Votăm în grup amendamentele 2, 3 și 4. Votul este deschis. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Apoi, amendamentul 1 a fost retras. Votul final. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? se adoptă. O să verificăm electronic numărul voturilor, deschidem votul. Și acum închidem votul. 17 pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. Și cu aceasta se încheie partea de votare. Trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. obiectivele mileniului, materie de dezvoltare. O să definim cadrul de după 2015. Să începem să discutăm această chestiune. Domnul Kaczmarek ne-a prezentat un raport și aș face o serie de observații generale înainte de a da cuvântul raportorului. Raportorul încă nu a venit. A, sunteți dumneavoastră. După cum știți, în septembrie, la New York, la Sfântul Națiunii Unite, va avea loc un eveniment special care sublinea eforturile întreprinse în direcția OMD-urilor și care va discuta modurile în care aceste eforturi vor putea fi intensificate până în 2015, discutând în același timp formatele și principalele obiective ale cadrului viitor. Angajamentele asumate la conferința Rio 20 în iunie 2012 trebuie să fie onorate și puse în practică. Va fi necesar să consolidăm ceea ce s-a realizat la conferința Rio plus 20 și asta se va face prin grupul de lucru care a fost uh, astfel constituit. Uniunea Europeană trebuie să se angajeze pe deplin în procesele internaționale din viitor și să aducă o contribuție coerentă și coordonată nu doar în cadrul Națiunilor Unite, ci și în cadrul celorlalte instanțe internaționale competente. În același timp, Uniunea Europeană va trebui să poarte un dialog constructiv cu toate părțile implicate, căutând un consens larg și identificând acele contribuții, instrumente clare, necesare unui program ambițios de dezvoltare. Însă am să-i dau uh, cât de repede posibil cuvântul raportorului care ne va contura coordonatele raportului domniei sale. În absența domnului Kacmarek, domnul Gimichel va prezenta acest, domnul Gimichel. Gimichel. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, Filip Kaczmarek nu poate fi astăzi alături de noi, e răcit și nu a putut să călătorească, însă eu am să vă prezint principalele teme și propuneri din proiectul de raport al domniei sale. În ultimii ani, aceste MD-uri au luptat împotriva sărăciei Trebuie să explicăm că s-au făcut progrese, însă rămân multe lucruri de făcut încă. După cum spuneați, în această toamnă o să aibă loc un eveniment la New York care va analiza ceea ce s-a făcut acum în direcția realizării scopurilor de, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și va stabili prioritățile pentru 2015. În același timp, la conferința Rio Plus 20, comunitatea internațională a căzut de acord să accelereze acțiunile îndreptate în direcția principalelor provocări, în direcția durabilității și să demareze un proces privind formularea acestor ODM-uri, obiective de dezvoltare ale mileniului, care vor fi preluate de un grup de lucru al Națiunilor Unite. Pe 27 februarie, Comisia a lansat un comunicat important sub titlul O viață decentă pentru toți, sfârșitul, eliminarea sărăciei și un viitor durabil pentru toți. Să discuta acest lucru cu domnul comisar Pilbax în mod subtitlul preliminar. Acest document conține propuneri importante și repere pentru definirea unei poziții coordonate europene în vederea unui cadru post-2015. Desigur, nu putem anticipa ce modificări uh, Comisia va decide să opereze, însă pasul înainte este important. Dezbaterea cu Consiliul va avea loc în primăvara acestui an încercând să ajungă la o poziție europeană comună în pregătirea acestor evenimente internaționale. O abordare comună la nivelul Europei va fi necesară până la jumătatea acestui an. Raportul Katzmarek este primul pas la nivelul Parlamentului European în direcția îndeplinirii angajamentelor Rio Plus 20 la nivel european și la nivel internațional și având în vedere revizuirea ODM-urilor și constituirea unui cadru post-2015 raportul consideră că, consideră că eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile ar trebui să fie domeniile prioritare ale noului cadru, încercarea de a asigura tot ceea ce s-a numit o viață decentă pentru toți. Uniunea Europeană va trebui să aibă în vedere sănătatea publică și învățământul ca niște componente integrale ale dezvoltării durabile și ca factor ce ar putea contribui la eradicarea sărăciei și la creșterea economică, pentru a elimina foamete și îmbunătățirea situației în materie de securitate alimentară, trebuie să elaborăm standarde în învățământ, nutriție și în materie de apă. Trebuie de asemenea să acordăm atenția cuvenită unor uh, boli uh, necontagioase, cum ar fi cancerul, în opinia raportorului. Conferința Rio Plus 20 a arătat că pentru a atinge scopul, obiective de dezvoltare, avem nevoie de instituții transparente, democratice și responsabile. Prin urmare, o angajare clară în direcția unei guvernanțe democratice trebuie să fie inclusă în noul cadru. Acest obiectiv uh, presupune că Parlamentul va trebui să joace un rol important atunci când este vorba de elaborarea acestor politici, organizând dezbateri menite a traduce în fapte angajamentele internaționale. În același timp, va trebui să sprijinim constituirea unui mediu propice pentru îndeplinirea ODM-urilor, obiectivelor de dezvoltare. Un alt element, element important în raportul omului Katzmarek se referă la pace, securitate și dezvoltare. Conflictele militare și situațiile post-conflict constituie obstacole majore în calea dezvoltării. Un miliard și jumătate de oameni trăiesc în zone fragile sau afectate de conflicte zone care nu au îndeplinit nici măcar unul dintre obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Aceste zone și aceste conflicte au nevoie de atenție specială. În materie de obiective de dezvoltare, acest raport conține o propunere clară. Uniunea Europeană trebuie să sprijine utilizarea unor obiective clare și o definiție clară a țintelor pentru energie, utilizarea durabilă a solurilor, eficiența resurselor, protecția uh, uh, zonelor marine și biodiversitate. În materie de alocare de fonduri, raportul sublinează importanța unor discuții comprehensive cu privire la aceste obiective în perioada după 2015. Domnul Kaczmarek de asemenea sublinia nevoia de a îmbunătăți coordonarea între diferitele mecanisme de ajutorare și donatori, dezvoltări ulterioare în materie de împrumuturi pentru dezvoltare, ajustarea politicilor fiscale cu efect asupra mecanismelor de impozitare, întărirea mecanismelor de colectare a veniturilor și lupta împotriva corupției, fără a uita implicarea sectorului privat atunci când e vorba de a reduce sărăcia printre numeroase mecanisme și indicatori, raportul analiză și importanța unor indicatori clari și transparenți care să monitorizeze progresele făcute, să promoveze responsabilitatea, să sporească nivelul de conștientizare și să disemineze exemplele de bune practică. De asemenea, raportul consideră că Uniunea Europeană, Agențiile Națiunilor Unite și organizațiile internaționale vor trebui să realizeze un echilibru adecvat între criteriile calitative și cele cantitative. Un mecanism multidimensional ar trebui să permită evaluarea și luarea în calcul a unor teme importante, cum ar fi dezvoltarea durabilă, sărăcie, inegalitatea, egalitatea între sexe și eficiența ajutorului umanitar. Coerența politicilor în materie de dezvoltare și coordonarea între donatori sunt elemente esențiale ale unei poziții coordonate europene. Este absolut esențial ca Uniunea Europeană să-și însucească obiectivele dezvoltării și a cooperării în toate domeniile politice și că toate aceste politici uh, au, uh, vor avea un efect asupra țărilor în curs de dezvoltare. O să vă refer acum la o serie de principii care trebuie luate în calcul atunci când definim o politică europeană coerentă și coordonată mai ales când e vorba de negocierea noului cadru de dezvoltare. Va trebui să ducem mai departe realizările de până acum, dar va, reuși, va trebui să răspundem și la noi provocări. Programul viitor va trebui să fie ambițios, multidimensional, ambițios, cu ținte adaptate perfect la fiecare țară, în curs de dezvoltare, concise, clare, precise, limitate și cu efecte măsurabile. Cadrul post-2015 va trebui să se bazeze pe principiile egalității, a drepturilor omului, lipsei de discriminare, durabilității bunei guvernanțe și a coerenței politicilor în materie de dezvoltare, obiectivul fiind acela de a crea o lume mai dreaptă, o lume a dezvoltării durabile, o lume în care toți se poată bucura de drepturile care le revin și de a trăi fără sărăcie. Va trebui să găsim mecanisme novatoare, financiare sau de alt gen, pentru acest nou cadru de dezvoltare. În numele raportorului, prezint, recomand acest raport comisiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult! Domnul Cașman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc lui Gay Mitchell pentru că ne-a prezentat raportul uh, domnului Kazmarek. Este un raport foarte clar și cuprinzător și care este foarte ușor de citit. Deci e un raport clar și concis. Mulțumesc și Comisiei pentru comunicarea foarte ambițioasă și extinsă la care a făcut trimiterea Gay Mitchell și eu am avut privilegiul de a o discuta cu domnul comisar Pibax împreună cu dumneavoastră și alți colegi. Ceea ce este absolut clar este că um, va fi de muncă cu Consiliul, pentru că va trebui să convingem cei 27 să se pună de acord cu Parlamentul și cu uh, Comisia pentru că noi, teoretic, ar trebui să vorbim cu o singură voce, dar dacă uh, facem uh, notă discordantă, nu noi vom avea de suferit, ci săracii lumii. Și tocmai de aceea, la ONU, trebuie să fim uh, în primul rând și uh, Mă bucur că putem da dovadă de calități de lider în atingerea acestor obiective. Domnul Mitchell a vorbit uh, despre faptul că atunci când ne uităm la America, Asia și America Latină, multe povești de pe acele continente sunt povești de succes și de progres. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului reprezintă o parte a succesului și acest lucru trebuie subliniat dacă vrem să uh, angajăm uh, statele membre și mai mult uh, în, pe acest drum ambițios pe care îl avem în față. Deci, așa cum știm, s-au schimbat foarte multe de la uh, prima adoptare a ODM-urilor și de la acordul de la Glen Eagles s-au schimbat multe și în propriile noastre țări, având în vedere criza economică și faptul că nu eram dispuși să um, dedicăm acei 0,7% din PIB, care erau absolut necesari. Dar acum este timpul să tragem învățăminte din trecut, să analizăm unde am greșit, să fim sinceri de fapt să vedem unde am, am făcut lucruri bune și să fim sinceri în privința eșecurilor. Pentru că doar așa vom putea avea o strategie eficientă pentru reducerea sărăciei. Încă o dată, cadrul uh, extins pentru uh, ODM și pentru țelurile de dezvoltare durabilă trebuie să fie coerente și acest lucru este subliniat și în uh, raportul domnului Kazmarek. Dezvoltarea omului și a potențialului uman sunt corelate, sunt legate strâns și sunt extrem de importante pentru noi ca parlamentari. Salut uh, uh, responsabilitatea împărtășită de aplicare și este important uh, de asemenea să avem un număr limitat de țeluri. Dar poate ar trebui să avem strategii diferite în funcție de țară, pentru că nu putem avea o strategie comună pentru toată lumea, așa cum am încercat în trecut. Uh, Trebuie să recunoaștem că uh, ODM-urile legate de sănătate sunt, au rămas în urmă și acestea trebuie să rămână și, repet, trebuie să rămână o prioritate. Aici vorbim și despre drepturile de sănătate sexuală și de reproducere, pentru că sunt, stau la baza sănătății, dacă putem spune așa. Deci UE trebuie să își facă auzită vocea și trebuie să vorbească cu o singură voce. Uh, Uh, pentru că anul trecut uh, am păstrat tăcerea și rezultatul ar putea fi un dezastru pentru foarte multă lume din uh, restul lumii și dacă vom face același lucru în, la ONU. Știu că Comisia Europeană este uh, atacată pentru rolul său de conducere în acest uh, domeniu, dar în numele grupului meu pot spune că beneficiază de sprijinul Parlamentului și de sprijinul cetățenilor europeni. Trebuie să integrăm um, dimensiunea egalității în aceste ODM-uri și de asemenea, egalitatea drepturilor omului uh, care trebuie să stea la baza lucrărilor noastre. Mai am și alte observații, dar cred că uh, pot fi introduse în discuție într-o etapă ulterioară. Este un proiect de raport ambițios uh, și cuprinzător, dar îl putem rezolva doar dacă avem acest 0,7% din PIB. Fără el nu putem uh, face absolut nimic. Deci fără această finanțare suplimentară mă tem că nu vor fi decât vorbe în vânt din partea forurilor politice din toată lumea, ceea ce nu va ajuta în niciun fel nici schimbările climatice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, îi dau cuvântul domnului Donskis. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva lucruri pe care doream să le menționez. Ar trebui să subliniem și capitalul nematerial al UE, cunoștințele, cercetarea. Cred că astea ar trebui să fie împărtășite cu țările în curs de dezvoltare. Cred că este important să uh, oferim uh, diverselor state terțe experiența tranziției prin care au trecut și statele membre uh, din UE, tranziție către democrație, către piață liberă și așa mai departe, așa cum s-a întâmplat în Europa de Est sau în statele Baltice. Această experiență poate fi împărtășită de uh, aceste țări către țările terțe, pentru că este o poveste de succes. Și tocmai de aceea cred că nu doar uh, statele membre UE care sunt puternice din punct de vedere financiar pot să contribuie, ci toate statele, inclusiv statele baltice. Deci este o datorie morală și uh, politică. Și ca ultimă observație, în momente de criză toate resursele sunt necesare, fie ele materiale sau nemateriale și tocmai de aceea această tranziție va fi extrem de importantă pentru noi. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Tyler. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Casmarec și sper să-și revină din uh, răceală cât mai repede. Raportul pe care l-a scris este salutar. Și nu prea sunt uh, multe lucruri cu care să nu fi de acord. Cred că, în primul rând, trebuie să subliniem că în timp ce aceste ODM-uri au reprezentat un uh, succes pentru că au pus accentul pe dezvoltare, credem că uh, să ne concentrăm pur și simplu pe ajutor este prea restrâns, mai ales atunci când ne gândim la uh, la faptul că ajutorul de dezvoltare poate fi redus. Și Uh, toată lumea și-a extins uh, uh, cotele. Deci cred că este important să avem o coerență a politicilor de dezvoltare. Cred că trebuie să mergem dincolo de să nu faci rău, de perspectiva pe care o avem noi. Trebuie să avem o abordare mai integrată prin care comerțul internațional, mediul, implicarea în arhitectura financiară globală sunt înțelese ca politici globale. Cred că acesta ar trebui să fie un ingredient cheie pentru agenda de dezvoltare, concentrându-ne asupra coerenței politicilor de dezvoltare. Trebuie să extindem uh, agenda eficienței ajutoarelor pentru a acoperi și uh, măsuri și acțiuni uh, legate de uh, dezvoltare. Se vede că lumea a auzit că eram la microfon, că a început să intre în sală. In, in, environmental degradation. Degradarea mediului la nivel uh, global pun, periclitează uh, atingerea ODM-urilor existente. Inegalitățile existente în acest moment uh, Uh, legate de resursele din ce în ce mai uh, puține duc la situații de conflict, la foamete, la insecuritate și la violență. Și așa cum a spus și domnul Cashman, trebuie să punem accentul pe sănătate și pe bolile care sunt, uh, care pot fi vindecate și care pot fi prevenite și aici și la care avem răspuns. Dar trebuie să găsim voința politică și o agentă de dezvoltare care să se ocupe de asta. Și întotdeauna sunt surprins atunci când mi se spune de importanța uh, instalațiilor sanitare și a apei uh, curate, a apei potabile. Pentru că acest lucru nu, nu se întâmplă și uh, oricum beneficiază de un procent foarte mic din bugetul uh, de ajutor extern. Deci, cred că acest cadru uh, post-2015 trebuie să includă noi țeluri pentru dezvoltarea durabilă, într-un context mai larg. Trebuie să mergem dincolo de uh, cuantificarea performanțelor față de PIB. Trebuie să folosim și alți indicatori, cum ar fi amprenta ecologică ODM-urile actuale nu se ocupă de cauzele principale ale sărăciei pentru că multe, o mare parte din populația săracă trăiește în țările cu venituri medii. Deci se pun multe întrebări legate de modelul economic din țările respective, care pare să nu uh, ofere uh, prosperitate și sănătate echitabilă pentru locuitorii uh, lor. A trebuit să menționez uh, legat de alimente, știu că și asta e o măsură importantă, ar trebui să menționez audierea din ianuarie, care, unde s-a vorbit despre provocarea zero foamete. O provocare vizionară care a fost uh, lansată de Ban Ki-moon, uh, secretarul general al ONU, care vorbea despre o risipă alimentară zero. Deci pentru ajutorarea copiilor a căror creștere este blocată de malnutriție și uh, de investiții în uh, agricultura la scară mică. Cred că aceste mesaje trebuie să ajungă și la New York în septembrie și să înceapă să conducă dezbaterea. De asemenea, în aceeași audiere am uh, auzit și nemulțumiri uh, din partea unor reprezentanți ai țărilor în uh, curs de dezvoltare, cei care au primit uh, ajutoare de dezvoltare, care spuneau că nu e vorba despre soluțiile pe care țările bogate le consideră potrivite. Trebuie să avem și noi un rol în a decide Uh, de ce avem nevoie și ce va funcționa. Și m-a bucurat faptul că se ține cont de acest lucru la nivelul ONU. Nu, în ultimul rând, la aceeași audiere am auzit despre valoarea ODM-urilor. Evident, uh, vrem să le îmbunătățim și să le oferim și, uh, în funcție de contribuțiile raportată la PIB. Dar e foarte clar că nu le-am atins pe toate, numai că oricum au fost valoroase, pentru că societatea civilă a, pus presiune asupra guvernelor spunând asta este ținta, asta vreau unul să se întâmple. Și vă rugăm să faceți tot posibilul pentru a rezolva aceste lucruri. Deci au o valoare aceste ODM-uri. Și nu e nimic în regulă în a aspira la tot ce se poate mai uh, bine și cred că asta uh, se spune și în raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să urez binevenit grupului de studenți care ne s-au alăturat, care vor asista la o ședință de lucru a Comisiei DEVE. Aici controlăm uh, utilizarea 54 de miliarde de euro în mod anual și discutăm în momentul de față de criteriile care vor înlocui obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Îi dau cuvântul domnului Berman. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne bucurăm să vedem elevii. Sunteți elevi sau studenți? Sunt elevii de la, din Mirand, care este cel mai bun loc uh, din Franța. Sunt uh, elevi la liceul uh, agricol. Da, bun, deci astăzi nu o să mâncăm rață, înțeleg. Uh, may, but, Chair, uh, just to add to what Vreau să adaug câte ceva la ceea ce a spus uh, Gay Mitchell în numele lui Kazmarek. Uh, Cred că este un raport excelent și un raport extrem de important pentru că stabilește fundamentul pentru discuțiile noastre pentru ODM-uri dincolo de 2015. Ce facem cu țările în curs de dezvoltare? Care ar trebui să fie rolul UE? În acest nou peisaj cu noi donatori, donatori privați, cum ar fi Fundația Bill Gates, cu mai mulți bani decât uh, statele individuale. Deci în acest nou context cu economii emergente, care au și ele rolul lor de jucat în țările în curs de dezvoltare și în relațiile cu ele, dar în acest uh, uh, context trebuie să regândim rolul UE și al statelor membre și, de asemenea, rolul Statelor Unite și al agențiilor ONU. Pentru că trebuie să știm uh, care este valoarea adăugată a donatorilor tradiționali față de noi donatori. Este o dezbatere extrem de importantă și raportul e foarte util pe tema asta și mi-e puțin teamă că, pe de o parte, din punctul meu de vedere, Valoarea adăugată a UE în țările în curs de dezvoltare uh, e reprezentată uh, în special de rolul său ca actor politic, care subliniază necesitatea de a respecta drepturile omului, șanse egale, dezvoltare egală, valori universale care trebuie să fie subliniate de UE, pentru că China nu va face acest lucru pentru noi deocamdată. O va face mai târziu, probabil, sunt optimist. La fel poate și India. Dar acesta este rolul specific al UE. Tentația este să mergem mai departe cu ODM-urile, Toată bună și frumoasă. și tentația este să subliniem necesitatea siguranței alimentare, care iarăși este extrem de importantă, dar s-ar putea să ducă la o abordare tehnocratică a dezvoltării care subliniază tehnici de a îmbunătăți producția agricolă, tehnici de a face ceva împotriva uh, schimbărilor climatice și trebuie să avem uh, noi surse de energie regenerabile și uh, cel mai frumos lucru este că acestea sunt uh, aspecte cuantificabile ale dezvoltării. Mai puțin cuantificabile sunt respectarea democrației, a drepturilor omului și așa mai departe. Uh, și tentația este ca Comisia și uh, Consiliul să se ocupe de energie și de uh, alimentație și de dezvoltare economică, dar să uite valoarea adăugată unică a UE și a statelor membre, și anume să se asigure că această dezvoltare este însoțită și de creștere și de progres în respectarea drepturilor omului. Problema noastră este că acești tehnocrați, uh, care sunt uh, bineveniți și importanți, ar trebui să înțeleagă că siguranța alimentară și respectarea micilor fermieri nu va fi realizată fără respectarea democrației, fără participarea celor săraci uh, Uh, prin reprezentare nu vom obține aceste, uh, nu vom obține respectarea acestor valori universale și nu vom ajunge niciodată uh, foarte aproape de respectarea acestor obiective de dezvoltare pe care le dorim cu toții. Vrem să evităm acest risc și aș vrea să ne asigurăm că dezbaterea noastră merge în acest sens. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Görens. Vous avez la parole. Mulțumesc, domnule Görens. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru cei care au mai fost la un asemenea summit, poate își aduc aminte că sunt oameni care au o capacitate inexplicabilă de a debita banalități. Și e foarte posibil ca viitoarea, viitorul summit să devină pur și simplu o Uh, reuniune lipsită de conținut. Uh, procesul de realizare a ODM-urilor este datează de 15 ani, deci ar trebui să facem un bilanț. Și cred că trebuie să păstrăm formulele care au funcționat și să vedem și care sunt formulele care au dat greș. Va trebui să fim extrem de clari. Cei care uh, au să-și facă reproșuri, ar trebui să-și examineze uh, conștiința și Europa ar trebui să facă asta și după aceea să vadă care sunt uh, responsabilitățile pe care uh, trebuie să și le asume și cei coresponsabili de eșec. Ar trebui să trecem în revistă ultimii 15 ani. Care este situația în țările mai puțin dezvoltate? Care este situația în celelalte țări în curs de dezvoltare? Care este situația țărilor cu venituri medii? Cine a făcut progrese? Care a, făcut, care a fost rolul comerțului în eliminarea sărăciei? Poate că ne subestimăm sau ne supraestimăm, dar trebuie totuși uh, să facem o evaluare pentru a vedea care a fost impactul asupra situației actuale, înainte de a ne pronunța asupra restului. Și cred că cineva care ar trebui să-și, cel care ar trebui să-și asume rolul cheie este comisarul Pibax. El a fost foarte hotărât, mai hotărât ca de obicei, și cred că trebuie să-l susținem pentru că el este cel care trebuie să spună toate astea în uh, cursul summitului și noi trebuie să reamintim Comisiei și celorlalți uh, parteneri, inclusiv parlamentarilor care uh, vor însoți în acest proces, ce se întâmplă. Deci trebuie să identificăm care sunt responsabilii pentru eșec. Eu nu mi-asum răspunderea pentru eșecul ODM-urilor. Cred că răspunderea este Mugabe. Trebuie să spunem acest lucru. Deci eșecul uh, poartă un nume. Deci nu cred că ar fi cazul să ne autoflagelăm pentru răspunderea pe care o au alții. Apoi, trebuie să ne aplecăm asupra ceea ce spunea Casmarec în raport și vreau să-l uh, felicit pentru abordarea holistică Trebuie să fim intransigenți, astfel încât cei care sunt responsabili de toate aceste probleme să-și asume răspunderea. Nu cred că Uniunea Europeană ar fi putut face mai multe. Vom avea evaluări mai bune pe această temă și vom reveni apoi asupra acestei examinări pentru a defini mai în detaliu care sunt solicitările noastre. Mulțumesc, domnul Deva. Uh, thank you, Madam Chairman. I want to commend... Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu pot decât să laud raportul domnului Cașmarec, Cașmarec un raport foarte complex Vreau să atrag atenția asupra unui lucru menționat deja de domnul Berman. Fac parte din această comisie de mult timp și, sincer să fiu, n-am mai auzit uh, un discurs la fel de inteligent ca cel pe care tocmai l-am auzit uh, uh, rostit de domnul Berman. Cele spuse de domnia sa sunt foarte importante pentru noi, pentru Uniunea Europeană. Eu vin din Asia, mă întorc deseori în Asia și ca urmare a acestor deplasări ale mele, uneori uh, am impresia că toate eforturile Uniunii Europene sunt uh, înghețate. Nu sunt eforturi în adevăratul sens al cuvântului. Mi se pare că Uniunea Europeană nu înțelege neapărat uh, ceea ce se întâmplă în restul lumii. Nu știm, noi, Uniunea Europeană, nu știm care sunt valorile noi apărute în urma acestor schimbări profunde suferite de regiunile din afara Europei. Uniunea Europeană ține cu dinții de valorile europene. Și uh, valorile europene sunt într-adevăr foarte importante, în special pentru mine. Eu provin din Sri Lanka, uh, strămoșii mei au uh, deținut funcții înalte în statul Sri Lankez. Însă cu toate acestea trebuie să înțelegem noi, Uniunea Europeană, faptul că valorile europene sunt tocmai ceea ce, ce spune această sintagmă, și anume sunt valori europene, nu sunt neapărat uh, valori universale. În Asia, în special, observ uh, o mulțime de valori tradiționale, feudale, să nu uităm că civilizația uh, asiatică are o istorie îndelungată, bine, și aceste, aceste valori tradiționale feudale revin în prim plan încet, încet, încet. Încet, încet asta se întâmplă în China, în Bangladesh și aiurea prin Asia. Prin urmare, noi trebuie să facem două lucruri și anume. 1. Următorul set de obiective ale mileniului ne obligă să-i ajutăm pe oameni, ajutând în primul rând uh, politica, ne obligă să le ofer- oferim cetățenilor standarde de viață cât mai uh, bune cu putință, însă în același timp ne obligă să promovăm și să uh, apărăm democrația, drepturile omului și guvernele constituționale. Nu pornesc de la premisa că aceste lucruri sunt de la sine înțelese. În special, comisia noastră trebuie să conștientizeze aceste aspecte mai bine decât am făcut-o până în momentul de față, în special în acest context al obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. În momentul de față, drepturile omului sunt lăsate cumva uh, pe terenul uh, Subcomisiei pentru Dezvoltare. Ei bine, lucrurile ar trebui să se schimbe. Comisia DEVE trebuie, în contextul acesta al uh, ODM-urilor, să vorbească neapărat despre democrație și respectarea democro- uh, democrației. Vă mulțumim! Urmează domnul Costas Lastras, ultima, ultimul orator al nostru de astăzi pe acest subiect. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, trebuie să spun că sunt într totul de acord cu cele spuse de domnul Cashman și vreau să-i mulțumesc de asemenea și raportorului. Ne aflăm acum într-un moment de răscruce. Trebuie să creăm acum un cadru de dezvoltare pentru perioada post-2015 și există multe teme care trebuie să fie discutate în acest context. Trebuie să discutăm despre modul în care va evolua pe viitor și va fi înțeles pe viitor conceptul de ajutor de dezvoltare. Trebuie să discutăm poziția viitoare a Uniunii Europene în contextul acesta al ajutorului de dezvoltare și mai există multe, multe alte teme care trebuie să fie neapărat discutate și clarificate în contextul acesta al uh, eforturilor noastre pentru ajutorarea altor regiuni ale lumii. Și pornind de la această premisă, se pune următoarea, se, se pune următorul, uh, următoarea întrebare. Putem să promovăm în continuare ajutorul pentru dezvoltare? Răspunsul este da, dar cu un, o condiție, și anume dacă acest ajutor pentru dezvoltare într-adevăr dă rezultate. În al doilea rând, dacă e să creăm un cadru pentru perioada de după 2015, trebuie mai întâi de toate să facem un uh, bilanț al tuturor eforturilor demarate până în 2012. Trebuie să înțelegem unde am avut succes și, din potrivă, unde ne-am lovit de un, uh, un zid. Ar fi uh, păcat să nu ne implicăm cu toții, Parlamentul European, Parlamentele Naționale, Parlamentele Regionale, de societatea civilă, în discutarea acestui și crearea acestui uh, bilanț și tragerea învățămintelor necesare cu toții trebuie să fim implicați în acest proces uh, participativ, acest proces devine prin participarea tuturor uh, unul mai legitim și mai aproape de inimile cetățenilor europeni. Asta vreau eu să spun și mai vreau să spun de asemenea că pentru eforturile post-2012 în domeniul dezvoltării avem nevoie de o finanțare cât se poate de clară și solidă. Obiectivele însă, mai întâi de toate, trebuie să fie stabilite, trebuie să fie definite, iar după definirea obiectivelor trebuie să stabilim clar finanțele necesare pentru atingerea obiectivelor acestora clar definite. De asemenea, principiul durabilității trebuie să fie la baza politicii de dezvoltare. Uh, pentru că până în momentul de față acest principiu nu a fost neapărat luat în calcul, o mare greșeală. Domnule Bergman, doriți să luați cuvântul? Aveți cuvântul. Pornesc acum de la cele spuse de domnul Deva Stimate coleg, în momentul în care spui că uh, valorile europene nu sunt valori universale, dăm voie să reacționez. Da, într-adevăr, există mari diferențe, diferențe culturale, însă în momentul în care o aud o asemenea afirmație, mă gândesc în primul și în primul rând la acele persoane a căror uh, drepturi sunt încălcate, sunt călcate în picioare, uh, Mă gândesc la persoane care suferă din, din cauza faptului că dă, drepturile lor nu sunt respectate, suferă în întreaga lume și uh, faptul că există asemenea cazuri uh, face incapabilă tranziția spre democrație. Mă gândesc la persoanele, de asemenea, care sunt torturate, care sunt închise pe nedrept. Uh, Uh, și toate aceste persoane sunt conștiente de faptul că există drepturi universale și speră din tot sufletul ca la un moment dat aceste drepturi universale care le revin și lor să le fie recunoscute. Mă gândesc la femeile violate, mă gândesc la în întreaga lume, mă gândesc la persoanele ca, a căror drepturi sunt pur și simplu încălcate și care se așteaptă ca politicieni ca mine și ca tine, într-un final, să ridice glasul și să spună clar că fiecare persoană Uh, fiecare ființă, indiferent de locul în care s-a născut, are dreptul uh, să beneficieze de anumite drepturi. Deci uh, să înțeleg că nu-mi dai dreptate când spun că acestea sunt valorile europene și respectiv universale pentru care cu toții luptăm? Da, sunt de acord cu tine, însă avem întotdeauna tendința de a porni de la premisa că aceste valori pe care noi le considerăm a fi universale sunt recunoscute în, ca fiind universale și de partenerii noștri. Lucrul acesta nu se întâmplă întotdeauna. Trebuie să-i convingem pe parteneri să accepte universalitatea acestor uh, principii, ceea ce noi nu facem în momentul de față. Mulțumim uh, Comisia Europeană, acum reprezentată de domnul Gaspar Frontini. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot decât să felicit acest uh, proiect de aviz care a fost uh, prezentat. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut referire la comunicarea Comisiei, comunicare publicată în februarie, comunicare care văd că se bucură de susținerea dumneavoastră, de sprijinul dumneavoastră. Pe ansamblu suntem de acord cu raportul propus și cu recomandările conținute de acesta. Raportul pe care îl discutăm include deja multe dintre aspectele și recomandările incluse de către Comisie în uh, recomandările uh, publicate de ea. Deci vedem, văd așadar că părerile Comisiei și ale Parlamentului uh, European converg în fond și la urma urmei. Permiteți-mi să subliniez câteva dintre aspectele asupra cărora nu putem decât să cădem de acord, aspecte menționate de asemenea în raport. În primul și în primul rând, trebuie să ne ocupăm de noile uh, provocări și să ne adaptăm noilor realități. S-a spus deja că economia mondială schimbă uh, fața lumii, există problema schimbărilor climatice, sustenabilității, durabilității, de asemenea uh, Uh, există o mulțime de alte aspecte care trebuie să fie luate în considerare în momentul în care creăm noile obiective ale mileniului sau cadrul uh, post-2015. În acest sens, e clar că trebuie să ne ocupăm împreună de sărăcie și durabilitate și văd că și Parlamentul European este de aceeași părere. Uh, de asemenea, suntem într totul de acord că noul cadru trebuie să fie unul universal. El trebuie să acopere toate statele și trebuie să conțină obiective care, pentru toate statele. Viitorul cadru se va concentra în continuare pe sărăcie și combaterea sărăciei, dar uh, noul cadru trebuie să depășească cadrul actual al obiectivelor mileniului și uh, să încerce să trateze și alte aspecte foarte importante uh, în contextul încercării combaterii foametei și sărăciei. Mă gândesc la buna guvernanță, echitatea, securitatea, protecția socială, etc. Vă asigur, dumneavoastră ați menționat deja aceste subiecte uh, și vă asigur că Comisia cunoaște toate aceste, aceste aspecte și nu le-a uitat nici pe departe în crearea, în procesul de creare a politicilor. E clar că ajutorul, asistența uh, oficială pentru uh, dezvoltare este importantă, trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, însă, în același timp, trebuie să conștientizăm faptul că dacă e să atingem obiective majore pentru uh, perioada post-2015, e nevoie să punem la dispoziție fonduri, fonduri suficiente, fonduri atât uh, extrase din bugetul Uniunii Europene, cât și provenind din sectorul privat sau din alte sectoare. Lucrul acesta este foarte, foarte important. Trebuie să mobilizăm absolut toate sursele de finanțare care ne stau la dispoziție pentru atingerea obiectivelor noastre. De asemenea, trebuie să, să insistăm asupra coerenței politicilor pentru dezvoltare și această co- coerență va putea să ne ajute în atingerea obiectivelor pe care le vom fi stabilit pentru perioada post-2015. În încheiere, dați-mi voie să accentuez trei lucruri foarte importante pentru noi și care sunt, de asemenea, menționate în raport, dar poate nu subliniate suficient. În primul și în primul rând, considerăm că este important să ținem cont de acea, așa numitele motoare pentru creștere economică uh, durabilă și inclusive. Trebuie să ne asigurăm că economiile cresc suficient de mult pentru a genera bunăstare. Iar această creștere economică trebuie să fie inclusivă și durabilă. Și de asemenea să deschidă, să să, să dea curs, practic, uh, sprijinirii uh, uh, inițiativelor economice verzi. Dar pentru a sprijini acest tip de, de creștere economică avem neapărat nevoie de menționarea ei în cadrul pe care îl vom crea și de asemenea e nevoie să includem aici și toate celelalte domenii care sprijină o astfel de creștere, precum formarea sau educația, etc. În al doilea rând, spuneam că uh, cadrul trebuie să se axeze atât pe sărăcie, combaterea sărăciei, cât și pe uh, durabilitate. Eu cred că noul cadru trebuie să meargă mai departe de atât. Trebuie să uh, creeze, să, să, să amestece într-o manieră unitară cele două cadre uh, deja existente. Avem nevoie de un cadru omogen care să sprijine într-adevăr atât uh, combaterea sărăciei cât și uh, cât și uh, uh, durabilitatea. Deci aceste noi uh, obiective de dezvoltare sustenabile sau durabile trebuie să combine uh, cele două Uh, vechi cadre de dezvoltare existente. În al treilea rând, uh, aceste obiective de după 2015 nu vor fi decise exclusiv de către Uniunea Europeană, ci vor fi decise de, într-un for internațional. Acum Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de unitate astfel încât să poată ghida discuțiile viitoare în direcția pe care și-o, durește, și-o dorește Uniunea Europeană. Pentru a face lucrul acesta avem nevoie de un set clar de reguli, de orientări și, de asemenea, avem nevoie de strategii clare, astfel încât cu toții, Comisia Europeană, statele membre și Parlamentul European, să poată, într-adevăr, influența într-o manieră pozitivă procesul internațional. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte. Cel Domnule Martinez, nu știam că doriți să interveniți, dar aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-ar fi plăcut să pot vorbi înaintea reprezentantului comisiei. Însă, iată, nu mă pot abține și o să vă răpesc câteva minute. În această dimineață am avut audiere absolut extraordinară și pentru aceasta trebuie să vă felicit, doamnă președinte. Nu pot să spun că nu avem în vedere chestiuni fundamentale, însă nu putem prezice viitorul decât dacă suntem conștienți și dacă ne însușim observațiile în această dimineață. În această dimineață a fost vorba despre corupție. Corupția este așa care subminează țările în curs de dezvoltare. Corupția subminează cooperarea pentru dezvoltare Para darle la preocupación de que todo lo que estamos haciendo y todo lo que. Colegul nostru, domnul Kasmarek, spune practic că tot ceea ce facem nu valorează nimic dacă nu rezolvăm problema corupției. Dacă nu rezolvăm această corupție, nu facem decât să continuăm să trimitem fonduri spre persoane corupte. În opinia mea, cooperarea pentru dezvoltare trebuie să elimine tocmai aceste fenomene. Prin urmare, colegi, estimate domnului Michel, care sunteți un expert, vă întreb câte țări în curs de dezvoltare cu care Uniunea Europeană cooperează intens în ultimii 20 de ani, câte dintre aceste țări au încetat a mai fi țări în curs de dezvoltare? Dacă răspunsul e zero, înseamnă că am eșuat lamentabil. Și în această dimineață am și aflat de ce experți, experți adevărați ne-au explicat cum stau lucrurile și doamna directoarea Olafului ne-a explicat acest lucru. Nu o să mai repetăm ce s-a spus în cursul dimineții, pentru că mulți dintre noi am fost aici, în sală atunci. Însă trebuie să spunem domnului Katzmare că în acest raport trebuie să se sublinieze ideea aceasta. Corupția este cea care împiedică țările în curs de dezvoltare să devină țări dezvoltate. Porque cada vez cada vez son más los ciudadanos de nuestros países que conocen. După câte observăm, cetățenii din țările noastre care înțeleg cum funcționează dinamica acestei cooperări au întrebări pertinente și e ușor de înțeles poziția lor. Continuăm să folosim resursele, să le direcționăm spre aceste țări, 900 de milioane de dolari în Afganistan, banii trebuiau să fie folosiți în reconstrucția țării, dar au ajuns în mâinile unora și altora. Câți bani au ajuns într-adevăr să fie investiți în reconstrucția țării? Zic că oamenii se indignează când aud că 900 de milioane de dolari alocați pentru reconstrucție au ajuns la niște bănci unde lucrează fratele vicepreședintelui și președintelui țării, care și-au umplut conturile. Aceasta este chestiunea pe care trebuie să o rezolvăm. Dacă nu facem asta, toate eforturile noastre vor fi în van. Însă asta nu e o discuție doar pentru politicieni ca noi. Haideți să profităm de cele învățate în această dimineață în acțiunile noastre discutate acum. Vă mulțumesc, doamnă președintă, că ați avut răbdare cu mine. We are running a little bit out of time, but this is also a very important... Uh, e, e un subiect important, dar vă rog să vă limitați la două minute, domnule Deva. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Martinez a subliniat un lucru deosebit de bun și revin la cele spuse înainte. În ultimii 40 de ani am cheltuit sute de miliarde de euro pe dezvoltare. Și uitați-vă în altă parte a lumii, la China. China a scos din sărăcie 4 sau până la 600 de milioane de oameni. Și acum, la paritatea puterii de cumpărare, China a depășit Statele Unite luna trecută. Conform acestor calcule ale puterii de cumpărare, China a devenit cea mai bogată țară din lume. Noi vorbim de valori europene și asta încercam să subliniez eu. China nu lucrează cu valorile europene. Dacă prind un corupt, îl împușcă. nu au valori europene, dar iată, jumătate de miliard nu mai sunt săraci. Și atunci, haideți să ne întrebăm, încercăm într-adevăr să eliminăm sărăcia de unii singuri sau facem aceasta folosind uh, valorile noastre? Și acum întrebarea. Oare valorile noastre funcționează în încercarea de a pune capăt sărăciei? Din sală se răspunde da. Domnul Arlachi, două minute. N-am urmărit toată discuția să am auzit cifrele privind corupția din Afganistan. De când noi am început să examinăm această chestiune în profunzime, pregătind raportul pentru Afganistan, aș dori să elimin o serie de stereotipii care circulă în legătură cu Afganistanul și cu corupția. E adevărat că Uniunea Europeană, Uniunea și statele membre trimit un miliard de euro către Afganistan. Calculul pe care l-am făcut noi pentru tot calculul către Afganistan a fost acela că doar 20% dintre banii care pleacă spre Afganistan ajung la poporul afgan. Însă, aveți grijă, 80% dintre aceste fonduri nu ajung la alți afgani. Asta e o greșeală frecventă. Majoritatea fondurilor trimise ca ajutor, mai bine de 70% dintre acești bani, nu merg pe canale afgane. Doar 30% sau mai puțin din ajutor merge pe canale afgane. Deci majoritatea risipei și corupției e aici. E foarte ușor să arăți cu degetul guvernul afgan. Sigur, se pierd și acolo bani din fondurile gestionate de acest guvern prin corupție, însă 80-90% din corupție și risipă n-are absolut nimic de a face cu poporul sau cu guvernul afgan. Deci aveți mare grijă. Multe pierderi țin de modul în care se distribuie acest ajutor, ineficient și, de asemenea, prin, prin corupție. Vă mulțumim, spune doamna președinte, doar o precizare, cifra de 900 de milioane vine dintr-o discuție pe care am avut-o ieri în legătură cu Kabul Bank unde suma în joc era de 900 de milioane și acolo, într-adevăr, comunitatea internațională nu poartă niciun pic de răspundere. Domnule Gând, ați cerut să vorbiți. Doamna președinte, uh, regret să văd că trecem prea repede peste întrebările referitoare la tactică și strategia adoptată în cursul negocierilor. Presupun, și nu sunt singurul, că mai târziu o să se lămurească apele. Vreau să știu cine va vorbi în numele Uniunii Europene la conferință. Vreau să știu dacă se fac eforturi pentru a coordona pozițiile statelor membre. Vreau să știu dacă noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona trepelează statele membre și Comisia. Noi monitorizăm acest demers și trebuie să ne asigurăm că Europa nu vorbește cu mai multe voci, ci ca un actor hotărât și care poate face ceva. Eu aș vrea să știu cine va vorbi acolo și care va fi rolul nostru al Parlamentului European în aceste negocieri. În funcție de situație, o să trebuiască să planificăm o întâlnire cu responsabilii europeni care vor merge la New York și vor vorbi în numele Uniunii Europene. Dacă nu putem face asta, am putea organiza o întâlnire a coordonatorilor cu ușile închise, pentru chestiunile de strategie și tactică nu se discută în public. Luăm uh, notă de a domnului Govanț și o să ne coordonăm eforturile înainte de întâlnirea de la New York din această toamnă. Serviciul de Acțiune Externă a cerut să intervină. Înainte să-i dau cuvântul domnului Mitchell pentru a încheia această dezbatere importantă privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Mulțumesc, doamna președintă, pentru că ne dați și nouă voie să intervenim. Doriți să completăm puțin intervenția Comisiei. Comunicarea o viață de pentru toți este deosebit de importantă pentru Serviciul nostru de Acțiune Externă. Suntem pe deplin implicați în acest demers și doamna Ashton și-a asociat numele la această inițiativă. O serie de antevorbitori au menționat nevoia de a învăța din uh, exemplele anterioare, din experiențele anterioare m-aș referi la două aspecte care se regăsesc în comunicare și care provin tocmai din aceste lecții învățate și care pentru noi contează foarte mult. Aceste două elemente sunt, pe de o parte, egalitate, echitatea și justiția și, pe de altă parte, pace și securitate. Comunicarea enunță importanța acestor chestiuni în contextul post-2015, deoarece lecțiile învățate au evidențiat faptul că, în unele cazuri, motivele din spatele sărăciei nu au fost eliminate și asta a compromis progresele. justiția și drepturile omului sunt esențiale pentru progres, dar sunt valori în sine. În materie de pace și securitate, am văzut că s-au făcut foarte puține progrese sau zero în anumite state afectate de conflicte sau în țări cu un organizare fragilă. De aceea e important ca după 2015 să avem în vedere și aceste chestiuni. Ne bucurăm să vedem că aceste două teme sunt menționate în uh, proiectul de raport și, desigur, am recomanda ca acestea să rămână acolo și eventual să fie întărite și mai mult. Vă mulțumesc! Monsieur Mitchell, vous avez la parole pour conclure. Domnule Mitchell, câteva cuvinte în încheiere. Foarte scurt, domnul președinte, în primul rând aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit personal domnului Kaczmarek sunt aici, i-au notat toate observațiile făcute și eu aș avea patru răspunsuri punctuale. În, în legătură cu cele spus de Charles, cred că ar trebui să existe această coordonare și ar trebui să discutăm asta între coordonatori. Noi, la Consiliu și cu domnul comisar Pilbags, va, va trebui să avem o abordare unică. Va trebui să discutăm acest lucru. Apoi, în ceea ce privește eficiența cheltuielilor state membre Uniune, aici va trebui să ne coordonăm de asemenea va deveni parte a strategiei post-obiectivele de dezvoltare. Trebuie să rezolvăm această chestiune. De ce atâta lipsă de eficiență? Apoi, ce spunea domnul Martinez în legătură cu corupția. Am să subliniez importanța acestei componente în discuțiile mele cu domnul Kaczmarek. La prânz am discutat despre corupția din cadrul Uniunii Europene și despre spălarea de bani. Nu văd de ce n-am avea o abordare similară și atunci când negociem acordurile internaționale. Domnul Dansco s-a referit la asistența nefinanciară, la diseminarea de cunoștință, de de know-how. Este o chestiune importantă, sunt foarte multe resurse de acest gen în statele membre, chiar la nivelul autorităților locale. Aceste cunoștințe ar putea fi utilizate foarte bine în țările în curs de dezvoltare ci în prezent nu sunt utilizate. Prin urmare, încă o dată le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Sper că vom reuși să avem o abordare coordonată și să ne prezentăm cu o singură voce la New York. Uh, merci beaucoup. Alors, il y a un changement de groupe qui vient assister. Vă mulțumim, spune doamna președinte. Iată, se schimbă grupurile de reprezentanți ai publicului. Aș dori să vă urez bun venit. Sunteți din Suedia, Malmo, dacă nu mă înșel. Bine ați venit la ședința din această dupămasă a Comisiei DEVE. O să discutăm acum situația din Mali. Trecem acum la punctul 16. Ah oui, ah oui. Excusez-moi, avec ce, ce changement... Doamna președinte, îmi cer scuze cu toate schimbările astea, am uitat să vă spun că raportul deosebit de important al domnului Kaczmarek poate primi sugestii de amendamente până pe 25 martie la amiază și votul va avea loc pe 23 aprilie. Și acum trecem la punctul 16 pe ordinea de zi, stația din Mali. Avem plăcerea deosebită de a saluta aici pe un membru al comisiei noastre, însă pe care nu-l vedem foarte des, domnului Michel, Domnia sa este copreședintele adunării parlamentare ACPUE. Dânsul tocmai a participat la delegația din Mali care a încercat să vadă care este situația concretă din teren. Știți că acolo este un război. Delegația a analizat o serie de chestiuni referitoare la Mali și la dezvoltarea țării, restabilirea serviciilor publice esențiale, sistemul de alimentare cu electricitate, în brașul Bamako în special, de asemenea serviciile de sănătate și învățământ și de asemenea crearea de locuri de muncă. De asemenea, s-a ocupat de pregătirea alegerilor în această țară. O altă chestiune pe care am putea o discuta este abordarea globală Ceea ce privește criza din Sahel, modelul de abordare a fost adoptat în 2011 și va fi testat pentru prima dată în Mali. Se bazează pe o legătură strânsă între dezvoltare și securitate, una întărește pe cealaltă și se concentrează pe nevoia unui răspuns regional la o criză care este complexă și cu fațete multiple. Cred că ar fi interesant să discutăm în același timp și interacțiunile între securitate și dezvoltare pentru a dezvolta o abordare coerentă. Însă, dau acum cuvântul colegului nostru, domnul Louis Michel. Prezident. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dacă nu particip des la aceste reuniuni, este pentru că sunt doar membru supleant uh, al colegului uh, Gerens, uh, în care am mare încredere. Deci, atunci când este el, domnia sa prezent, sunt și eu. Doamnă președinte, dragi colegi, am uh, condus o misiune de studiu și informare în Mali în numele uh, uh, adunării parlamentare comune UE. Am fost însoțit de Michel Vivazi și François Castex și cred că este momentul să vă spun cam ce am văzut acolo. Mai întâi, la nivel global, față de situația de dinainte de intervenția franceză. Cred că trebuie să afirmăm că s-au făcut progrese importante care s-au realizat în urma intervenției, dar aceste progrese nu pot ascunde multe riscuri care rămân în continuare. Mai întâi, Cred că trebuie să îl felicităm pe președintele François Hollande și guvernul Franței, care, din punctul meu de vedere, merită mai mult decât sprijinul pe care îl primesc astăzi, pentru că putem spune că această inițiativă franceză a schimbat radical uh, lucrurile. Este evident că este un element care nu e puțin lucru. Chiar dacă s-au mobilizat mai multe țări europene, trebuie să spunem că acest lucru s-a întâmplat uh, așa, la limită și angajarea lor uh, rămâne, uh, lasă un pic de dorit într-o situație ca aceasta. Cred că prea multe țări europene uh, Uh, nu fac decât să vorbească despre asta, dar uh, nu uh, iau nicio măsură în ceea ce privește mijloacele pe care le pun la dispoziție aceste inițiative. Cred că trebuie să punem accentul și pe rolul foarte interesant al CIADului. ului Rolul armatei din CIAD nu este unul mic Dar contribuțiile statelor membre din acest moment nu sunt suficiente. Analiza noastră ne-a făcut să lansăm un apel pentru contribuții mai mari la nivel material, la nivel logistic și la nivel uh, uh uman. Trebuie să reamintesc, pentru că îți dai seama de acest lucru când ești la fața locului, uh, Războiul din nordul Maliului este un război care depășește granițele Maliului. Este o problemă care ne privește foarte direct pe toți. Deci privește și pe malieni, dar privește toată regiunea, privește Africa, Europa și uh, lumea în sine. Nu vreau să fiu enfatic, dar asta e situația. Noi uh, ar trebui să ne mobilizăm uh, pe această temă și, cel puțin asta e convingerea mea, nu putem lăsa Franța singură în fața acestei provocări. de Este o realitate care este contra curentului uh, față de ceea ce am văzut acolo pentru că mulți europeni nu înțeleg de fapt ce se întâmplă acolo. Sunt convins că cauza conflictului din uh, Mali nu vine din uh, Mali, nu este de natură toaregă, ci a fost uh, uh, inițiată de mișcări din afara uh, Maliului sunt instrumente partizane exterioare care au pus la cale acest conflict s-au uh, aliat în scopuri malefice, în funcție de interesele lor și au uh, tras forile acestui joc uh, sordid. Știu că terorismul este uh, o amenințare globală, practic. A doua convingere este că nu putem să subestimăm și acesta e un element despre care nu vorbim suficient, dar rămâne o amenințare permanentă, nu putem subestima uh, statutul uh, va un peu plus. Il a été promu capitanului Sanoco, care a fost uh, ales uh, președintele Comitetului de Reformă a Forțelor de Securitate. Din punctul meu de vedere, acesta rămâne un personaj neliniștitor, iar vizibilitatea pe care i-am dat-o cu prea mare lejeritate îi oferă o capacitate de a face rău merge de la batalion la batalion, este un fel de portavoce sindicală a revendicărilor uh, militarilor, se bucură de o mare audiență în rândul acestora și este un domn care are un salariu la nivel de președinte, lucru pe care l-a negociat, are un confort destul de mare și, din punctul meu de vedere, este că nu trebuie să subestimăm uh, rolul nefast pe care îl poate avea. Este foarte capabil astăzi, în ciuda prezenței franceze, să remobilizeze un puci fără nicio problemă pentru că în continuare trage sforile în armată și, din punctul meu de vedere, acesta este un element de neliniște și un motiv de neliniște. Parlant de Vorbind de armată, cred că partenerii internaționali uh, au uh, făcut tot posibilul pentru a accelera foarte mult restructurarea armatei. Există o misiune de formare în care este activă Uniunea Europeană și este un element pe care trebuie să-l uh, susținem mai departe. A treia convingere este un element care va fi dificil, din punctul meu de vedere, foarte dificil, transferul uh, misiunii internaționale de sprijin în Mali din partea Uniunii Africane pentru a stabiliza uh, această forță. Și ideea este să nu se limiteze la uh, menținerea păcii. Există această distinție între peacemaking și peacekeeping. Este o distinție fundamentală și aici este evident că pentru un moment se pune accentul pe uh, menținerea păcii, nu pe uh, realizarea ei. Și cred că va trebui să facem presiuni pentru a ne implica și în procesul de realizare a păcii, nu doar de păstrarea ei. Inclusiv posibilitatea de a utiliza forța, deci să nu fim tot timpul în defensivă și să gestionăm uh, într-un fel sau altul uh, conflictul, ci să putem uh, impune o uh, pace. Cu atât mai mult cu cât atunci când vorbim de păstrarea pecii, uh, nu ne facem înțeleși în rândul malienilor. Deci atunci când faci misiunea de menținere a păcii, într-o oarecare măsură, uh, uh, accepti uh, practic separarea în Mali. Există două logici și două legitimități. Argument care, evident, este plauzibil și de care trebuie ținut uh, cont. A patra convingere, așa cum a spus și ministrul uh, francez al apărării în urmă cu câteva zile, trebuie să antamăm cât mai curând procesul politic și din punctul meu de vedere acest lucru se bazează pe trei cerințe. Și aici există o, o întreagă dezbatere, dar convingerea mea este că trebuie foarte rapid să organizăm alegeri pentru a pune punct fazei de tranziție. Programul guvernului mi se pare bun, au propus 7 iulie și 30 iulie pentru primul și al doilea tur. 7 iulie mi se pare o dată chiar posibilă. M-am întâlnit cu uh, ministrul administrării teritoriale care se ocupă de alegeri. Ne-am întâlnit și cu președintele, cu prim-ministrul, cu președintele adunării parlamentare, cu uh, ministrul de externe, uh, ne-am întâlnit cu parlamentarii din Nord, cu societatea civilă din Nord și am fost invitați am invitat uh, reprezentanți ai organizațiilor uh, religioase. Uh, catolicii au venit, dar Consiliul Islamic nu a răspuns invitației noastre. Nu e mare lucru, dar vreau să vă spun. Deci ne-am întâlnit cam cu toată lumea și există o dezbatere care uh, este deschisă. Dacă acest calendar este posibil pentru alegerile din iulie, care sunt problemele rămase? Problema este că în acest moment serviciile fundamentale în diversele regiuni nu au fost încă uh, restaurate, repuse la punct sunt mulți refugiați și serviciile administrative nu au fost redescentralizate și mai bine de 100.000 de persoane au, sunt fie refugiați, fie au fost strămutați. Deci trebuie să estimăm și această cifră, nu este o masă electorală care poate fi neglijată. Am vorbit și cu președintele Cred că prima, singura concesiune pe care o putem face, bine, nu e decizia noastră și părerea uh, Comunității Internaționale este importantă, dar cred că am putea decupla alegerile prezidențiale de alegerile legislative, pentru că alegerile prezidențiale permit uh, permit uh, organizarea pentru că este o circumscripție unică, deci poți să votezi la fața locului acolo unde sunt persoanele strămutate sau refugiații, pentru că se poate, se poate organiza foarte ușor acest lucru. Deci, uh, alegeri prezidențiale ar putea avea loc în iulie, ceea ce ar permite să relegitimizăm uh, o autoritate care n-ar mai fi în tranziție și care ar putea să facă față noilor încercări de puci și apoi în septembrie și în octombrie să organizăm alegeri legislative. Deci asta mi s-ar părea ușor de făcut. Trebuie să știm că uh, serviciile fundamentale trebuie să fie din nou uh, puse în funcțiune, pentru că acestea nu erau încă în momentul vizitei noastre. Mulți profesori nu mai sunt acolo unde predau, deci uh, sunt foarte multe de făcut acolo și cred că este important să le facem. A doua cerință este să activăm Comisia de Dialog și Reconciliere și aici sunt mai multe forțe care încearcă să uh, se lege de alegeri și, și spun uh, că trebuie ca această comisie să fie realizată înainte de alegeri, Da, asta ar însemna să amânăm alegerile 4-5 ani pentru că uh, ca această comisie să poată produce concluziile înainte de uh, alegeri este o iluzie. Această comisie a fost înființată uh, în momentul vizitei noastre. Sunt vreo 30 de reprezentanți ai diverselor nivele de guvernare și dorința este ca această comisie să organizeze și dialoguri descentralizate pentru a participa trebuie ca cei care participă să se angajeze să respecte integritatea teritorială și să nu mai aibă arme. A treia cerință este dimensiunea regională. Am auzit asta și mai devreme. Am auzit uh, dezbaterea de mai devreme în ceea ce privește ODM-urile și uh, împărtășesc părerea colegilor. Una dintre erorile pe care le comitem, în special în Africa, este să avem ajutoare bilaterale și să nu punem accentul pe dezvoltarea regională. Cred că este una din marile probleme cu care ne confruntăm pentru că până la urmă sunt regulamentele noastre și procedurile noastre care sunt în joc. Și cred că ar fi mult mai util dacă am utiliza mijloacele pentru dezvoltare regională, o abordare integrată, în loc să facem tot timpul ajutoare bilaterale. Pentru că asta nu e o soluție nici în Mali, nici în uh, restul Africii. Dacă nu intrăm într-un într acord regional veritabil. De ce spun că trebuie să îi ajutăm pe francezi? Pentru că chiar dacă vor uh, face curățenie, practic, în Mali, de toate aceste buzunare de fundamentaliști, uh, rămâne în continuare problema ca răul să se deplaseze în vecinătate. Pentru că natura nu suportă vidul și atunci e foarte clar că uh, Uh, de îndată ce se rezolvă din punct de vedere militar problema din Mali, uh, fundamentaliștii se vor muta în altă parte. Deci, cred că trebuie să avem o abordare regională și globală. Aș putea spune mult mai multe, dar nu vreau să vă răpesc prea mult uh, timp. Vă stau oricum la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Domnul Berman are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a sprijini discursul excelent al lui, lui Michel, eu mă simt îndoit uh, în fața Franței. Sunt puțin jenat pentru că UE și statele membre fac tot posibilul ca Franța să rămână singură. Vorbe frumoase, și câteva zeci de tehnicieni care să ajute armata din Mali. Dar asta nu e de ajuns. Facem tot posibilul ca Franța să suporte singură riscurile și ca Uniunea Europeană să nu se bage. Le Monde spunea acum câteva zile că mm, Europa nu se implică deloc. Mi se pare că avem o miză europeană și o miză mondială, așa cum spunea și lui Michel. Există oameni care sunt uh, uh înrolați uh, nu doar în Franța și în țările de jos, ci și în Egipt și în Siria. Cum vreți să se oprească lucrurile dacă noi nu facem nimic? dacă nu curmăm existența Al-Qaidei, atât în Mali cât și în jurul Maliului. Cum vreți ca lucrurile să se oprească dacă noi nu facem nimic, nu, nu sprijinim în niciun fel politica de dezvoltare a unei țări din vecinătate și a uh, țărilor din Sahel? Pentru că în țările de jos uh, există un discurs care mie mi se pare scandalos, care vrea să diminueze ajutorul de dezvoltare, un fel de izolaționism care este pe termen scurt și pe termen mai lung chiar împotriva intereselor noastre. Eu nu înțeleg nimic din ce facem noi pentru că practic ne, dăm sing- ne tăiem singur craca de sub uh, picioare. Doamna Grez. Mulțumesc, doamna președinte. Eu o să vorbesc un pic mai liber pentru că sunt franțuzoaică. Vreau să, să le mulțumesc oratorilor, dar să pun și întrebări și să fac câteva observații. Eu nu cred că Franța este o țară filantropă. Dacă Franța a intervenit în Mali, n-a făcut-o întâmplător. Nu există un interes al Franței în stabilitatea regiunii, în sensul mai larg al regiunii? pentru că există anumite materii prime în regiune, printre care și uraniul, de care depindem în întregime pentru energia noastră nucleară. Deci și aceste lucruri trebuie să fie reamintite. Nu vorbim doar de o intervenție împotriva islamiștilor. Dacă n-am fi avut necesitatea acestei materii prime, nu cred că ne-am fi grăbit atât de tare să apărăm stabilitatea regiunii. Deci este o problemă care merită menționată. Voiam să pun în al doilea rând și o întrebare colegilor care au fost în vizită în Mali. Am uh, auzit de acțiuni ale armatei maliene, ale tuaregilor. Ce putem face și ce, care e părerea noastră față de situația pe care ați găsit-o la fața locului? Uh, ați apărat un calendar pentru alegeri și deja vorbeam despre problema tehnică legată de alegeri. Eu nu sunt specialist în Mali, recunosc, dar știu că din 1990 au tot avut loc uh, alegeri uh, cu alternanță, deci exista democrație în Mali și întotdeauna am auzit că Maliul este model de democrație în Africa. Cu toate acestea, dezvoltarea economică nu a urmat sărăcia a continuat și această lipsă de dezvoltare a fost uh, motivul de plecare al extremiștilor și al lovitului de stat. Deci, nu știu dacă... Eu pun întrebări acum, nu am răspuns la toate, recunosc asta. Dar nu știu dacă noi alegeri sunt suficiente și vor uh, legitima o nouă autoritate. Întrebarea este oricum de ce am face-o pentru că o să ne găsim probabil în aceeași situație. Poate n-ar fi mai bine să ne gândim la alegerile unei adunări parlamentare care să facă bilanțul a ceea ce a funcționat și n-a funcționat, care să facă o analiză a politicilor economice care să facă o analiză a surselor de venituri publice, să vadă cum se poate finanța educația, sănătatea, deci care să aibă un plan coerent pentru toate politicile. Deci vreau să pun toate aceste întrebări. Mi se pare că uh, oricum uh, ar, trebui să participăm și noi. Eu am fost deja în alte emisiuni electorale. Uh, dar nu o să ne găsim până la urmă în situația anterioară dacă problemele reale nu sunt uh, rezolvate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Mulțumesc, doamnă președinte. Care sunt uh, problemele reale? Care sunt întrebările adevărate? Asta e întrebarea pe care o am eu. Ce întrebări ar trebui să fie puse? Un lucru pe care îl pot spune, ca urmare a prezentării lui, lui Michel, este că e greu să nu vorbești de deplasarea riscurilor. Ai, tu ai vorbit un pic deja. Ai spus că multe grupuri teroriste și islamice pot să se mută din Mali. și punctul de plecare a fost uh, Libia. N-am spus că nu trebuie să facem o intervenție în Libia, dar am încercat să facem containment acolo și am văzut plecând spre Mali. Și eu am vorbit cu prieteni care erau uh, aproape de apropiații decidenților, dar ei au spus că nu au uh, autoritatea să intervină la frontieră. Asta spune, asta înseamnă că uh, în această regiune a lumii avem o deplasare a riscurilor peste tot și cred că Maliu este simbolic aici. Deci suntem într-o regiune uh, instabilă și ar trebui să avem o strategie pentru Sahel. Am avut-o începând din 2011, dar ar trebui să avem această pistă Sahel, dezvoltare, uh, dezvoltare regională, lupta contra drogurilor și așa mai departe. Deci, pe de o parte am început, dar această idee de deplasare a riscurilor este extrem de dificilă. Și dacă avem succes în Mali, problemele vor pleca în altă parte. Și eu cred că suntem pe punctul de a demara noi războaie. Evident, trebuie să asigurăm siguranța în Mali deocamdată. Dar cred că nu am atins decât vârful icebergului și Există cerere de droguri, există cerere pentru traficul de ființe umane și atunci o să ne găsim într-o situație în care răul se deplasează dintr-o parte într-alta. Și asta mă preocupă foarte mult, mai mult decât să știu uh, dacă uh, Olanda s-a dus în Mali pentru că cozit s-a jucat în Libia. Știți foarte bine că malienii au cerut ajutor timp de un an înainte, de, înainte ca noi să intervenim. Al doilea lucru este că sunt perfect de acord. un Le Capitanul pe care l-ai menționat este un personaj periculos în continuare, pentru că nu o să plece pur și simplu. Și care este rolul pe care îl poate juca sau nu îl poate juca? Ai putea să mă luminezi un pic? Ce rol ar putea să aibă el în uh, procesul electoral și de ce te îngrijorează? Deci problema specifică Maliului. Merci beaucoup, Monsieur Goerens, vous avez Je voudrais pas être trop sévère. N-aș vrea să fiu prea, prea sever cu Franța. Veronique ne-a reamintit aici faptul că cei din Mali au cerut ajutor. Când a devenit evident că formula găsită la nivelul Consiliului de Securitate nu era funcțională, pentru că armatele statele membre ale comunității economice Africii Occidentale nu erau pregătite, Franța a trebuit să intervină, nu exista alternativă. Sigur, ne putem gândi care ar mai fi fost motivele ulterioare. Însă, bun, pe egoiști arătăm cu degetul, dar se vedem pe altruiști. Unde sunt aceștia? Asta e situația. Știm că nu e perfectă. Ce mă neliniștește însă este faptul că pe termen lung e greu să vezi parametrii unei soluții de durată. Cunosc regina Kidanga, cred că o soluție durabilă presupune responsabilitate, responsabilitatea tuaregilor. Tuaregilor este o componentă structurală în această regiune, trebuie să li se dea anumite uh, răspunderi la toate nivelurile, inclusiv la nivel guvernamental malian, cred că aceasta ar fi o posibilitate și pe termen lung o cale de urmat. Eh, fac acest succes lui Michel pe care doresc să-l felicit pentru analiza făcută. Însă ideea este să găsească o soluție regională la aceste probleme. Sunt probleme concrete, reale acolo. Veronic de Chezea, cred că răspunsul este promovarea dimensiunii regionale. Impresionant e faptul că africanii se inspiră din modelul european, care cam tușește. Sau se inspiră, iată, totuși din modelul social european, din principiile de bază pe care le avem, dintr-un model care nu mai funcționează. Europa nu e foarte mândră de asta și de aceea speranța noastră zace în acele state membre care sunt gata să-și asume răspunderea acolo unde Europa, ca un tot unitar, a fost incapabilă să acționeze. Nu știu, uh, lui, dacă ai avut ocazia în Mali să primești răspuns la această întrebare, dar aș vrea să știu dacă, uitându-ne pe axa timpului, când am putea conta pe o asumare reală a răspunderii din partea armatelor din zonă. Uh, ciadul e acolo, e prezent, înțeleg că au ceva probleme de aprovizionare. Cine se ocupă de asta, cine încearcă să rezolve acest astfel de probleme? Cred că sunt probleme pe care africanii ei înșiși l-ar putea rezolva cu sprijinul logistic al Uniunii Europene. Ar fi un prim pas, și doar un prim pas, însă trebuie ca această structurare a răspunsului politic și operațional în regiune să se bazeze pe un parteneriat extrem de solid între Uniunea Europeană și această regiune. Mulțumesc, până doamna președinte. Dau acum cuvântul Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii, reprezentat de domnul Pierre Christophe Savas. Mulțumesc, doamna președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să prezint câteva cuvinte de deciziile luate de Uniunea Europeană, în mod colectiv sau individual la nivel de stat membru, în ultimele săptămâni după aceea am să uh, mă refer la o serie de aspecte menționate anterior, inclusiv acea componentă regională și strategia pentru Sahel. De la declanșarea operațiunilor militare, 10-11 ianuarie anul trecut și mai ales de la adoptarea unei foi de drum pentru tranziție la sfârșitul ianuarie de Guvernul Mali și de Adunarea Națională, Uniunea Europeană a luat o serie de decizii pe care continuăm să le punem în aplicare și pe care tine să le accelerăm. În primul rând, în materie de dezvoltare, statele membre intenționează să reactiveze ajutorul pentru dezvoltare pe termen scurt. Asta va presupune adoptarea unui pachet de măsuri, cam de 250 de milioane de euro, cu o componentă bugetară importantă. Obiectivele sunt acelea de a ajuta guvernul din Mali să-și restabilească autoritatea pe ansamblul teritoriului și să refacă în, în același timp capacitatea guvernului de a repune pe picioare serviciile de bază în zonele ocupate anterior de teroriști. Am adoptat și o serie de măsuri prin instrumentul de stabilitate, ideea fiind aceea de a desfășura activități pe termen scurt într-o serie de domenii, cum ar fi pregătirea alegerilor, stabilizarea, sprijinul forțelor interne de securitate și în sprijinirea luptei împotriva infracționalității. Asta pe componenta dezvoltare, pe componenta securitate. O serie de vorbitori s-au referit deja la sprijinul pe care îl acordăm misiunii africane de stabilizare în Mali, e un sprijin pe termen scurt, am angajat 50 de milioane de euro. După declarațiile domnului comisar, la o conferință organizată de Uniunea Africană pe 29 ianuarie. Aceste 50 de milioane de euro vor finanța plata soldei celor uh, aflați în misiune, inclusiv a soldaților ciadieni care au fost plasați sub comanda CDAO și a Uniunii Africane. Aceste fonduri vor fi puse la dispoziția țărilor care au trimis trupe, din MISMA. Cel târziu la jumătatea lunii aprilie, însă finanțarea este retroactivă și acest lucru l-am spus uh, țărilor care trimit trupe acolo și în condițiile menționate anterior, am subliniat că sunt dificultăți logistice, operaționale, trupele africane se ridică acum la 6200 în Mali, 2000 dintre ele ciadieni, sunt efective considerabile care joacă un rol deosebit de important volumul lor va crește până la 9500. Asta înseamnă că sprijinul Uniunii Europene nu poate fi cuantificat exact și nu este suficient și cu atât mai pertinentă și urgentă este atunci adoptarea unei rezoluții de către Consiliul de Securitate pentru a transforma această misiune de stabilizare într-o misiune de stabilizare și securizare a Națiunilor Unite. Pe termen scurt și tot în materie de securitate, Uniunea Europeană a angajat, a trimis o misiune pe SDC. Această misiune nu ar fi putut avea loc fără angajamentul individual al statelor membre, dar și fără angajamentul colectiv al Uniunii. Misiunea ar putea implica instruirea militarilor malieni în termenul prevăzut. Pentru că e important Asta înseamnă că statele membre sprijină această operațiune europeană. Păi, pe, pe plan politic, am la notă de adoptare a unei foi de parcurs, am la notă de adoptare a unor texte care reglementează Comisia Națională de Reconciliere și Dialog și Uniunea Europeană a decis pe această bază să rea dialogul politic cu guvernul pe 18 februarie. Asta arată clar care este poziția noastră, recunoaștem guvernul de tranziție ca fiind autoritatea legitimă din Mali, considerăm că acest guvern și președintele Traore reprezintă într-adevăr continuitatea constituțională și considerăm același timp că putem relua dialogul politic cu aceștia fără să mai recurgem la articolul 98. Apoi, o serie de detalii referitoare la aspectele operaționale menționate în discuțiile anterioare. 1. Acțiunile armatei maliene. Sigur, suntem cu toții sensibili la acuzațiile de represalii efectuate în zonele liberate din Mali. E un aspect uh, care, care ne îngrijorează, sunt afirmații care ar putea afecta stabilitatea Maliului pe termen lung, prin urmare, desfășurăm o serie de consultări individuale, pentru că sunt anumite state membre care sunt prezente în Mali, și pe de altă parte și pe plan colectiv numele Uniunii Europene în cadrul articolului 8 din uh, acordul Cotonou. Am insistat de asemenea la comunitatea internațională să desfășoare cât mai repede observatori în teren. Uniunea Africană s-a angajat să facă și acest lucru cu sprijinul nostru. E vorba și de observatori independenți, reprezentați de societății civile care se vor duce acolo în săptămânile ce urmează. Ceea ce privește alegerile, calendarul electoral e cunoscut, este anexat la foaia de parcurs adoptată de guvern și de adunarea națională din Mali. Obiectivul este să organizeze alegeri în iulie. Uniunea Europeană s-a angajat să ofere o asistență electorală care ar permite respectarea acestui calendar. Am trimis de asemenea, cât de repede, vom trimite o, o misiune pentru a observa aceste alegeri și pregătirile lor. Statele membre au spus deja acest lucru la ultimul Consiliu pe afaceri externe că această componentă este esențială pentru calitatea tranziției în ansamblu. ei. Deci sperăm că acest calendar și mai ales programarea alegerilor în iulie este esențială dacă dorim stabilitate și dacă dorim o tranziție adecvată. Apoi, în ceea ce privește rezoluția Consiliului de Securitate, Secretarul General al Națiunilor Unite, domnul Mule, a efectuat o misiune de informare în Mali săptămâna trecută. El va prezenta un raport Consiliului de Securitate pe 25 martie. Concluziile vor permite adoptarea unei rezoluții care să creeze o misiune de stabilizare până la jumătatea lunii aprilie. Și un ultim aspect, în ceea ce privește componenta regională, am menționat aici existența unei strategii europene pentru Sahel, o strategie pentru securitate și dezvoltare în Sahel. Acest instrument s-a dovedit a fi fundamental atunci când încercăm să creăm un consens european cu privire la această criză. A fost esențial și atunci când a fost vorba de mobilizarea unor fonduri suplimentare și prin instrumentul de stabilizare de altfel. Vom înainta Consiliului pentru relații externe uh, o solicitare până în aplicare acestei strategii, însă e deja clar că statele membre, la întâlnirile anterioare ale Consiliului, ne-au invitat să accelerăm punerea în aplicare acestei strategii și în viitorul foarte apropiat va trebui să avem în vedere o extindere a activităților la alte state afectate, Burkina Faso, Ceea și Senegal. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule lui Michel. Câteva cuvinte de încheiere? Nu vreau să intru în detaliu legat de motivațiile psihologice profunde care au făcut Franța să hotărască să se amestece în această chestiune. Îmi pare rău, eu chiar am sentimentul că n-are nicio legătură. Practic, de fiecare dată când o țară europeană intervine în Africa, întotdeauna bănuim țara respectivă de cele mai rele intenții. Eu sunt naiv, am simplitatea naivității și motivările domnului Olan sunt bune ca spune adevărul în mod brutal nu mă interesează. Trebuie doar să știm dacă această contribuție a Franței schimbă tonul și asta nu poate contesta nimeni că s-a schimbat situația. Dacă exista o implicare a UE în calitate de UE în această zonă, uh, am fi reușit să dăm o lovitură fundamentală fundant, fundamentalismului din zonă. Și asta ar rezolva și problema deplasării răului. Pentru că e foarte clar că despre asta e vorba aici. Apoi, vreau să zic și câte ceva și despre Toaregi. Într-adevăr, a fost așa o instrumentalizare uh, și toată lumea uh, până la urmă este altruistă și cu bune intenții, tuaregii reprezintă mai puțin de 2% din populația maliană. Apoi, problema... Sunt mai multe problemele tuaregilor. Uh, ei au o majoritate în Chida de 85% și uh, în Chidal este uh, o problemă culturală istorică, societatea tuaregă sau corpusul sau grupul de populație tuareg are o ierarhie feudală. Ce, n'est pas du tout euh, ni insultant, c'est comme ça, c'est le fonctionnement. În mod clar este o organizație de tip clan și caste. Deci este uh, foarte complicată. Au existat reproșuri aduse Franței pentru că în Chidal francezii încercau să reia uh, lucrurile încercând să dialogueze cu uh, inamicul public numărul 1. Evident, evident, MLA are în continuare uh, baza sa în Chidal și există o singură familie care este la putere acolo și care este în conflict cu o altă familie care vrea să ia locul. Deci, uh, problema că este foarte complicată și nu cred că e cazul să revenim asupra ei. Si vous voulez. Trebuie să vă spun că dacă vreți ca Sanago să reia puterea în uh, Mali, trebuie să întârziem uh, alegerile, să facem o adunare uh, parlamentară și de ce ar fi asta ar avea mai multe virtuți decât un proces de alegeri pentru că nu înțeleg ea va fi constituită din uh, reprezentanți desemnați fără niciun fel de legitimitate. Deci ar fi mult mai bine să organizăm cât mai rapid uh, alegeri. Avem îndoieli uh, legate de capacitatea de a organiza aceste alegeri. Atunci când am discutat cu ministrul de administrație teritorială și cu mai multe autorități, m-au liniștit pentru că înregistrarea alegătorilor este quasi făcută, înregistrarea biometrică. Singura problemă este cum se va organiza votul pentru refugiați. Dacă facem alegeri legislative imediat, vor apărea probleme. În al doilea rând, având în vedere conflictul uh, deschis, Multe administrații locale nu mai există astăzi, deci sunt, uh, trebuie să fie repuse la locul lor. Ați uh, aveți dreptate. Dacă Maliul era considerat un soi de exemplu bun în, uh, în Africa. Eu n-am resimțit lucrurile așa. Eu cred că Uh, acum spunem că Maliul era o democrație de fațadă, cu alternanță la putere și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, oratorul se tot îndepărtează de microfon și e foarte dificil de urmărit. Pour les tantôt d'ancrage régional, je pense quand même qu'à un certain moment, et je pense que ce sera important, Cred că ar fi important să vedem cum se comportă țări uh, precum Algeria, spre exemplu, care a au, eu nu acuz pe nimeni, dar care au avut o atitudine destul de uh, bizară, de mm, oareși cum vinovăție. Acum lucrurile merg mai bine. Dar eu urmăresc lucrurile de multă vreme și, obiectiv vorbind, această situație trebuie aprofundată. Deci dacă există o prioritate pentru mine, cred că trebuie să facem alegerile cât mai uh, curând cu putință. Ceea ce este important este să poată participa și uh, refugiații și uh, cei care au fost rămutați trebuie să nu dăm timp uh, forțelor malefice să se întoarce și să, să se întoarcă și să strice tot ce a realizat inițiativa franceză. Cu deplasarea riscurilor sunt perfect de acord. Ați vorbit despre Libia a avut loc o reuniune a adunării parlamentare comună. Nu vorbeam deloc atunci de lovitură de stat, dar au spus o să vedeți că o să avem o problemă, pentru că știau deja că există complicități între traficanții de droguri, traficanții de uh, ființe umane și fundamentaliști și, evident, așa au stat lucrurile. Deci cred că Asta este strategia pentru Sahel. Trebuie să avem o strategie globală, așa cum am spus, pentru întreaga regiune. O întrebare pusă de Charles, cu care o să și termin. Când putem să sperăm că armata maliană este suficient de reformată ca să poată fi operațională? c'est évidemment une organisation... Plus uh, Uniunea Africană, dar despre asta o să vorbesc după aceea. Eu am senzația că nu v-am vorbit uh, foarte mult despre asta. Este extrem de important de a susține această uh, Uniune, dar uh, Uh, ea se comportă ca și cum nu Franța este cea care uh, a făcut toată diferența. Încearcă să-și asume un pic uh, meritele. Deci ar vrea cumva să ia locul comunității internaționale, care, din punctul meu de vedere, este deficitară, a cărei prezența aici este deficitară oricum, pentru că doar Franța participă. Uh, cred că e nevoie de timp pentru a reforma armata maliană. Tocmai asta era problema pentru că s-a spus că nu a făcut ceea ce trebuia să facă, că nu a restructurat armata, că, în fine. Dar, din punctul meu de vedere, dacă există motive, cum ar fi toaregii, dacă vrem să ne ocupăm despre asta, trebuie să vorbim în primul rând de federalism și de descentralizare. Cred că descentralizarea uh, comunităților ar fi foarte bună pentru că acolo există și proiecte de dezvoltare, în special în domeniul agriculturii, dar problema este că toată această regiune a Nordului trebuie să nu mai fie enclavizată și trebuie să ne articulăm asupra uh, tuturor acestor probleme, nu doar în Mali, ci și în restul regiunii. Vă mulțumesc, am încercat să răspund. Aș putea să vorbesc mult mai mult, dar uh, Bun, o să autorizez pe doamna Gresea cuvântul. Mulțumesc, dar cred că nu s-a înțeles foarte bine ce am vrut să spun. N-am spus că situația va fi mai bună dacă ar fi fost mai bună dacă Franța n-ar fi intervenit. Nu asta am spus. Și evident, Uh, ar fi fost lucrurile mult mai, uh, ar fi stat mult mai rău la Bamako decât acum, dar uh, încă n-am auzit răspunsurile în această dezbatere. Ceea ce vreau eu să știu este dacă o soluție militară uh, mai degrabă decât alegerile, nu ar rezolva problema dezvoltării și sărăciei în Mali, care a contribuit la această situație. Deci cred că aceleași cauze vor produce aceleași efecte și nu putem să uh, curățăm pur și simplu populațiile și apoi să uh, o luăm de la zero. Deci asta am vrut să spun. Atunci când uh, avem febră, putem sparge termometrul, dar asta nu rezolvă problema febrei. Domnului Michel. Și apoi ar trebui să terminăm dezbaterea. răspund de manieră evidentă. Euh, La o chestiune evidentă, dar un răspuns evident. Aveți și dreptate, dar nici eu n-am spus că alegerile dar și eliminarea uh, fundamentaliștilor ar trebui să se substituie dezvoltării. Nu, însă cred că sunt o cerință prealabilă. E nevoie de stabilitate politică, e nevoie de securitate acolo. Fără asta nu putem avea dezvoltare. E simplu. Sunt sigur de acord și cu ce a spus noastră, însă trebuie să începem cu ceva concret. Am să răspund printr-o reducere la absurd. Sunt ne imaginăm astăzi Maliu și toată regiunea, de altfel, uh, cum ar fi fost fără intervenția franceză? Și dacă vă răspundeți la această întrebare, o să aveți răspunsul la spusele noastre. Există niște cerințe preliminare. Trebuie rezolvată problema fundamentaliștilor și dacă mergeți să vedeți situația din teren, o să vedeți. E vorba de oameni care taie mâini, care impun șaria, să vedeți cum tratează femeile. E incredibil și trebuie început undeva, nu? Însă, dincolo de asta, sunt de acord cu dumneavoastră. De asta am vorbit de mult de dezvoltare. N-am avut timpul să intru în detalii, dar de toată chestiunea infrastructurii, transferul de tehnologie, una și alta. O să discutăm și de aceste aspecte. Însă, dincolo de asta, sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că am putea discuta încă multă vreme uh, chestiunea Maliului însă am permis deja depășirea programului cu foarte, foarte multă vreme. Însă, iată, avem totuși dezbateri atât de angajante și angajate și mă bucur să văd că avem atât de mulți membri, nu se întâmplă des la întâlnirile noastre. Bun, am încheiat dezbaterea privind Maliul. Domnul Berman mi-a cerut să vorbească două sau trei minute pentru că are să ne facă o comunicare nu, 30 de secunde ...30 de secunde, după cum spuneam, ca să vă spun că noi, Parlamentul, în aceste negocieri privind instrumentul de cooperare și dezvoltare, noi nu tărăgânăm lucrurile, deci cerințele noastre au fost clare, ne-am spus clar ce dorim. Consiliul ne face să pierdem vremea. Vin cu tot felul de ambiguități, e greu de acceptat și trebuie să negociem, să găsim o soluție și o ieșire, pentru că acest ajutor pentru dezvoltare trebuie să continue și după 31 decembrie 2013. Comisia a avut timpul necesar la dispoziție pentru a produce acest non-paper, care este util, vine târziu, dar este util ca bază de negociere. Ce mai așteaptă Consiliul pentru a merge mai departe împreună cu noi? Atât aveam de spus. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumim și noi. Yeah raportorului pentru acest instrument important pentru noi toți. O să trecem acum la punctul 17 de pe ordinea de zi, lupta împotriva fraudei fiscale, evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale. O să luăm totuși, să ne rezervăm 5 minute și pentru această chestiune importantă. Îmi dau cuvântul uh, mie însă, pentru că eu sunt raportoare pentru acest raport. Unii dintre dumneavoastră știu că această chestiune este deosebit de importantă pentru mine și asta de multă vreme. Există și un motiv, am văzut și în această dimineață. Tema a rămas la fel de stringent în ultimii ani vorba de o mie de miliarde, estimarea cel puțin, pierderea suferită de statele membre în fiecare an din cauza fraudei fiscale. 2000 de euro pe cap de cetățean european. Pentru noi și pentru țările sărace este un blocaj, o frână în calea dezvoltării acest lucru rămâne și problema fluxurilor financiare ilicite. În această dimineață, domnul Raymond Baker de la Global Financial Integrity ne-a vorbit despre faptul că aproape 8 dolari iliciți circulă pentru fiecare dolar care circulă pe canale licite. Și ni s-au prezentat materiale extrem, extrem de bine fundamentate și documentate studii care arată că aceste cifre nu sunt deloc în scădere. Asta înseamnă că dacă țările sărace, că țările sărace contribuie de, de 10 ori mai mult la economia țărilor dezvoltate decât primesc din partea țărilor dezvoltate. De asemenea, doream să subliniez că Franța și Norvegia finanțează în prezent un studiu al OCDE privind crearea unui task force, unui grup de lucru menită a ajutora țările în curs de dezvoltare să monitorizeze mai bine evaziunea fiscală și să le permită astfel să-și sporească resursele proprii prin colectarea de taxe într-o manieră mai eficientă, mai justă, mai echitabilă. Știm că schimbul de informații cu caracter fiscal e o problemă veche și spinoasă. În directiva privind economiile Europa a statuat schimbul automat de informații. Nu există nicio altă posibilitate decât schimbul automat de informații între toate țările. Asta trebuie să și promovăm în cadrul unui acord multilateral și cu caracter obligatoriu. Salut angajarea Comisiei care s-a implicat în uh, constituirea acestui schimb automat de informații. Calea bilaterală este o parte a problemei și nu a soluției. De aceea avem aceste acorduri. Sunt firme care fac uh, shopping de tratate și recurg la tot fel de optimalizări fiscale și la fraude fiscale pe scară mare. Va trebui să avem și această raportare de la țară la țară pentru a asigura mai multă transparență. În această dimineață ni s-a spus componenta comercială a acestor fluxuri ilicite reprezintă 65% din total, corupția doar 5% și criminalitatea undeva la 30%. Va trebui să introducem registre pentru trusturi și fundații. Avem dreptul să știm cu cine avem de-a face și va trebui să avem o discuție în acest sens la nivelul Uniunii Europene, să introducem un astfel de mecanism care să fie echivalentul uh, legii Dodd-Frank din America. Nu o să ave, putem avea relații cu corporații ai căror deținători finali nu sunt cunoscuți. Ca de fiecare dată, raportul e presat de amendement euh, euh, de numărul de caractere admise, va trebui să-l modific, sigur, în direcția menționată, dar asta mai târziu. Știți care sunt aceste constrângeri de spațiu. Iată deci pe scurt punctele principale din acest raport destinat Econ care nu ne-a ridicat probleme până acum. Nu vrea să intervină nimeni. Am discutat foarte mult despre aceste chestiuni în cursul dimineții. Prin urmare, dau acum cuvântul Comisiei Europene. Deci trei reprezentanți, decideți dumneavoastră cine va interveni. Sau, dacă nu vreți să interveniți, înțeleg că sunteți absolut de acord cu mine și că legislația pe care o avem în vedere pentru această toamnă va include aceste componente, schimb automat de informații, înregistrare obligatorie și raportare country by country. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Suntem, bineînțeles, uh, încântați de interesul Comisiei DEVE pentru comunicarea Comisiei cu privire la frauda și evaziunea fiscală. Aceasta este o problemă cu care ne confruntăm nu doar în Uniunea Europeană, ci și aiurea. Planul nostru de acțiune conține o serie de măsuri care nu au de-a face doar cu statele membre, ci au de-a face și cu uh, acțiuni necesare din punctul nostru de vedere la nivel internațional. Și am făcut o serie de recomandări în acest sens în cadrul planului uh, de acțiune. Este vorba despre recomandări adresate tuturor statelor din lume, inclusiv paradisurilor fiscale. Știm că trebuie să oferim și asistență, dacă tot promovăm aceste principii, asistență statelor care doresc să respecte aceste standarde sau aspire la aceste standarde, însă, din păcate, nu au capacitățile necesare pentru a le pune în practică. Prin urmare, trebuie să le oferim uh, ajutor, asta cu atât mai mult cu cât înțelegem faptul că pentru a pune în aplicare toate aceste recomandări e nevoie de existența unei uh, administrații fiscale cât se poate de bine formate și echipate de asemenea. Suntem de acord cu propunerea dumneavoastră vizând uh, schimbul automat de informații. Ați spus deja că avem o experiență pozitivă în acest sens la nivel european. Asta datorită normelor uh, incluse în directiva privind economiile. Considerăm că acest standard ar trebui să fie dezvoltat la nivel european, dar și la nivel internațional. Există deja semne care ne încurajează, care ne arată că această temă este deja discutată și în afara Uniunii Europene și de către OCDE ca urmare a unor legi promovate în uh, Statele Unite ale Americii, legi care vizează acest domeniu. Legile acestea nu sunt neapărat uh, perfecte, însă ele menționează acest instrument al schimbului uh, automat de informații. Deci vedem că există standarde care evoluează în acest sens la nivel internațional, iar noi, Uniunea Europeană, trebuie să și ne dorim să ne implicăm uh, Uh, în discuțiile internaționale și să aducem uh, de asemenea în, acest, uh, în aceste discuții internaționale experiența pe care o avem deja în domeniu. Eu sunt de la DG Taxud, dar și uh, colegii de la directorul General pentru Piețe sunt de acord cu propunerile dumneavoastră privind uh, raportarea țară la, Uh, la țară, acel country-to-country report, reporting și cu siguranță vă vor uh, ajuta mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, urmează domnul Mitchell. Vă fi foarte subțint. Am putut această discuție în dimineața aceasta, dar vorbim și despre Uniunea Europeană ar fi, uh, în acest context, cred că ar trebui să lăsăm Uniunea Europeană la o parte din această discuție. Cred că ar trebui uh, să discutăm uh, despre această problemă și în contextul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Bine, abordarea noastră nu poate fi decât salutată de către noi, însă, bine, voi vedea ce amendamente anume aș putea introduce uh, sau depune pentru a îmbunătăți raportul. Cineva de la, din uh, City-ul londonez mi-a spus că firmele nu pot să facă, să raporteze, să-și raporteze datele uh, pe proiect. Dar nu e adevărat. Am aflat deja că această raportare poate fi de- realizată. Deci, iată, avem multe de făcut în continuare și nu pot decât să, să vă cer să luptați în continuare. Și, de asemenea, vreau să vă invit la sărbătoarea Sfântului Patrick la ora 15.30 în Yehudi Menuhin. Nu, 18.30 îmi cer scuze. Sfânt Patrick. Înainte de a merge la această sărbătoare, data limită pentru propunerea de amendamente pe avizul meu este 21 martie la ora 18 Votul va avea loc pe 23 aprilie. Nu avem uh, nimic la diverse. Următoarea reuniune are loc uh, luni 22 aprilie la, de la 15 la 18.30 și marți de la 9 la 12.30 și de la 3 la 18.30. Aici se suspendă ședința